It's half past uh, three. Uh, there are... Bună ziua, este ora 3 și jumătate. Sunt câțiva membri de față. Very few. Three, four. At least four. Cel puțin patru. I will change now to Portuguese. If you please. O să vorbesc în portugheză. Um, Somos, eh, neste momento, poucos eh, membros eh, ainda na, na reunião. Deci suntem destul de puțini deputați prezenți, dar cred că deja a trecut suficient timp și putem să începem reuniunea comisiei noastre. De aceea, totul e în regulă cu interpretarea? Se, toată lumea ne aude? Și Merge. Vamos dar então início, vamos dar então início. Vă spuneam așadar că o să începem reuniunea noastră și să sperăm că o să mai vină și alți uh, neurodeputați. A ordem de trabalho está como está, portanto eu colocaria a consideração. Trecem din la proiectul de ordine de zi. Dacă nu sunt observații, atunci se consideră aprobat. Trecem așadar la aprobarea procesului verbal al reuniunii din 24 mai. Vă întreb încă dacă sunt uh, observații sau obiecții la procesul verbal. Nu. Atunci se consideră procesul verbal adoptat acum. Anunțurile președintelui nu sunt. Așa că cred că putem să trecem uh, fără să mai întârziem la discutarea primului punct de, pe ordinea de zi, primului punct concret. Este vorba despre cum poate îmbunătăți PA crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Raportor este doamna Elizabeth Costinger și avem acum primul uh, schimb de opinii cu privire la amendamentele adusele raportului. Vă dau așadar cuvântul doamne raportor ca să ne dea mai multe informații cu privire la aceste amendamente, modificări care au fost propuse. Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect despre care am vorbit deja. Am avut o primă dezbatere pe conținut uh, legate de subiectele din acest raport. și trebuie să elaborăm un aviz și în care să ținem cont despre perspectiva PAC. Colegii au venit cu 75 de amendamente. Din păcate, acestea merg mai departe, prea departe față de competențele stabilite pentru avizul acesta. Aici ne concentrăm pe subiecte foarte concrete, iar în um, amendamente e vorba mai degrabă de subiecte orizontale legate de egalitatea um, între femei și bărbați, chestiuni ideologice care nu sunt atât de strâns legate um, de PAC și de modul în care poate fi îmbunătățită ocuparea uh, în uh, zonele rurale. Se vorbește despre infrastructuri și despre modul în care um, femeile ar putea să-și vorbească, să-și îmbunătățească viața um, familială, viața în câmpul muncii și mai sunt și altele care pot fi reflectate în acest aviz. Dau cuvânt, dau, vreau să mulțumesc pentru amendamentele aduse care se referă la rolul pozitiv pe care îl au femeile în zonele rurale, deși au fost raportori din umbră care nu au uh, aprobat aceste amendamente din diferite considerente politice. mai ales când uh, a fost vorba, de exemplu, de despre um, antreprenoarele um, din uh, mediul rural. De asemenea, mai sunt câteva chestiuni care trebuie să fie rezolvate, cum ar fi concilierea. Cât despre rolul femeii în mediul rural și rolul pe care poate să-l joace finanțarea prin um, Fondul pentru Dezvoltare Rurală. Deja există posibilități în acest sens. Um, unele amendamente se îndreaptă în acest sens. Avem um, regulamentul 1305 Parlamentului și Consiliului care dă această posibilitate pentru încurajarea zonelor rurale. Vă spun acest lucru pentru că am fost raportor pe acest fond. Adică am negociat în contextul PAC acest fond timp de mai mulți ani și eu am reușit să existe această posibilitate pentru sprijinirea programelor pentru femei. Deci, vreau doar să reamintesc că poate nu e neapărat uh, adecvat să introducem astfel de amendamente aici. Sigur că există loc de mai bine. Nu, dar nu putem să cerem să se creeze din nou, pentru că, așa cum am mai spus, deja există această posibilitate. Au mai fost apoi o serie de comentarii legate de mm, mainstreaming-ul de gen. Și mi se pare că nu este tocmai uh, potrivită aici. Politica agrară și prețurile pe, piețurile, pe piețele agricole se confruntă cu o criză, iar uh, instrumentele ce trebuie elaborate mai degrabă trebuie să se îndrepte în acest sens, așa că nu știu dacă are sens să vorbim aici despre gender mainstreaming. Exploatațiile în acest moment uh, se luptă pentru supraviețuire. Poate că această abordare integratoare a chestiunii de gen nu prea se potrivește aici, dar există o serie de subiecte pe care le putem introduce fără probleme, cum ar fi um, subiectul formării continue în mediul rural pentru femei, astfel încât acestea să poate să creeze afaceri, companii în continuare. Cred că este o idee pe care o putem sprijini. Și nu trebuie să uităm că, până la urmă, Comisia Agri este cea competentă pe fond. Așa că o să facem ce putem, astfel încât, prin acest aviz, comisia noastră să aducă o contribuție bună pentru un raport atât de important pentru mediul rural. Vă mulțumesc! Muito obrigado pela exposição esclarecedora. Mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații care ne indică foarte multe aspecte legate de acest document, despre activitatea dumneavoastră. Din partea SND nu avem raportul din umbră prezent, dar știm că se va citi o prezentare în numele raportului din umbră. Vă rog. Doamna Iotova ar dori să-i mul mulțumesc doamnei Crestinger pentru eforturile făcute și va încerca să ajungă la un compromis cu uh, mențiunea că pentru socialdemocrați câteva chestiuni sunt prioritare. Trebuie să țină cont mai bine de femei în cadrul um, PAC și e important să ne asigurăm că echilibrul um, între viața profesională și cea privată pentru femei și bărbați trebuie să reprezinte o prioritate, să fie luată în considerare. Pentru că adesea femeile au atât um, îndatoriri legate de familie care nu sunt remunerate și anumite îndatoriri legate de exploatația agricolă. E nevoie așadar de o infrastructură socială și una digitală care să le sprijine, cum ar fi servicii publice de internet, conexiuni de transport mai bune. Apoi o altă preocupare este legată de exodul dinspre mediul rural către orașe. Trebuie să încercăm să oprim această tendință astfel încât uh, bărbați și femei uh, bine calificați care nu vor neapărat să lucreze în agricultură să poată să rămână în zone rurale. Asta înseamnă o actualizare a infrastructurilor, a conexiunilor digitale, a celor de transport, dar și uh, a infrastructurii sociale. Apoi, în ceea ce privește abordarea de încorporarea chestiunii de gen, aceasta n-a fost uh, menționată în PAC și este un lucru important pentru socialiști democrați. Așa cum uh, s-a spus, există loc de mai bine și considerăm că acest accent pe antreprenoarele mame e prea limitat. Considerăm că ar trebui să se facă să se sprijine toate femeile, nu doar cele care sunt și mame. Sunt uh, chestiuni care privesc echilibrul între viața de familie, viața profesională și asta include, sigur, și părinții. Mulțumesc! Mulțumesc! Conhecimento não temos uh, os restantes relatores sombras presentes. A uh, senhora Soedrova. Não são presentes, nici ceilalți raportori din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să sprijin acest aviz. Politica agricolă comună are, într-adevăr, în uh, Uh, un rol uh, de creare a locurilor de muncă în zonele rurale. Și avizul doamnei Costinger pentru comisia noastră este unul realist și sprijin în forma sa actuală, în sprijin pe deplin. Sigur, dacă se ajunge la alte amendamente de compromis, o să le sprijin cu plăcere. Vreau să mai spun un lucru. Uh, pentru ca um, locuri de muncă să fie create prin um, infrastructurile PAC, trebuie să existe servicii pentru ca femeile să ajungă să capete aceste uh, locuri de muncă. Ne trebuie servicii de tipul școlilor, uh, facilităților medicale și așa mai departe. Sigur, astea nu sunt lucruri pe care le putem sprijini prin PAC per se. Așa că nu cred că ar trebui să încercăm să transformăm raportul în altceva. Mm, pentru că atunci uh, alegătorii noștri din regiuni nu o să ne mai înțeleagă, pentru că facem legături între lucruri care au um, de-a face cu echilibrul între viața profesională și viața personală și includem aceste aspecte într-o chestiune legată de PAC. Cred că ar trebui să avem o chestiune, un, un aviz, o abordare cât se poate de realistă și de concretă. Cred că doar așa putem să le sprijinim cât putem noi de bine pe eh, femeile din această regiune. Mulțumesc. Dau acum cuvântul doamnei Petir. Păi, eh, Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, să o felicit pe doamna Kestinger pentru acest aviz. Cred că este unul bine echilibrat și cred că a atinge acele puncte care trebuie să fie cuprinse într-un astfel de raport. Sunt de asemenea de acord cu dumneavoastră că raportul acesta n-ar trebui să se bazeze pe ideologie. N-ar trebui cu toții să încercăm să găsim soluții um, concrete pentru um, crearea de locuri de muncă în zone rurale. E un lucru foarte important pentru că vrem ca aceste zone rurale să fie încă locuite, nu vrem ca oamenii să plece de acolo, ceea ce înseamnă că trebuie să avem uh, infrastructura socială și um, comunală necesară pentru a încuraja exploatațiile agricole să producă alimente, să protejeze mediul înconjurător, dar și să apere valorile pe care le prețuim. De aceea, cred că doamna Köstinger, pe bună dreptate, a spus că în cadrul uh, PAC există deja instrumente și măsuri pe care ar trebui să le luăm în considerare și să încurajăm și alte concepte inovatoare, cum ar fi, cum ar fi diversificarea și serviciile, astfel încât femeile care trăiesc în zonele rurale și care se ocupă de producție alimentară, de exemplu, să poată să vândă aceste produse. Poate că ar putea să furnizeze și alte servicii, cum ar fi cele de agroturism și ar putea, de asemenea, să ofere alte servicii sociale, cum ar fi cămine pentru bătrâni sau grădinițe pentru copii. Eu am impresia că există un domeniu de aplicare destul de larg de utilizarea măsurilor existente și de consolidarea acestora, astfel încurajând crearea de locuri de muncă în zone rurale pentru femei. Lucru important pentru noi. Asta pe lângă protejarea mediului înconjurător, dar și a căminelor, a gospodărilor, pentru că prin aceasta se păstrează și valorile. Apoi, eu sunt și membru a Comisiei pentru Agricultură, la fel ca și doamna Köstinger, așa că sprijin acest uh, concept consider că poate să ajute femeile care trăiesc în zone rurale să aibă locuri de muncă bune și condiții de viață decentă. De asemenea, am mai putea indica și alte chestiuni relevante. Doar 28% dintre exploatațiile agricole europene sunt um, conduse de femei. E loc de mult mai bine aici. Foarte puține femei sunt proprietare ale terenurilor. Deci cred că aici uh, chiar avem multe de făcut în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna uh, Mulțumesc! Vreau să-i mulțumesc în primul rând uh, doamnei Kersinger pentru aviz. Cred că multe lucruri importante se regăsesc în acesta dar mai devreme spuneați că există perspective concentrate pe chestiunea de gen care sunt puțin exagerate. Dar a, acesta este uh, punctul nostru de interes în această comisie, pentru că e Comisia pentru Drepturile Femeilor, nu este Comisia pentru Agricultură, tocmai. Este comisia care se concentrează pe femei. Deci, femeile care lucrează în agricultură în avizul acesta, dar, cum spunea și um, o antevorbitoare, sunt um, femei care nu lucrează în agricultură, dar care trăiesc în zone rurale și care aduc o contribuție foarte valoroasă în alte sectoare, de exemplu cel social și există o criză foarte importantă în uh, agricultură, de exemplu cea legată de prețul laptelui. Și spuneați că, de fapt, nu e acum momentul să venim cu niște solicitări foarte concentrate pe chestiunea de gen. Uh, n-ar fi acum momentul, dar eu consider că este chiar uh, contrariul. Uh, ar trebui tocmai ca în aceste zone să facem un efort în plus vis-a-vis -vis de drepturile femeilor și să lămurim încă o dată că dacă uh, Um, exploatațiilor agricole le merge prost și femeilor le merge prost. Pentru că dacă um, aceste um, ferme, aceste exploatații sunt uh, supuse unor presiuni economice, uh, femeile sunt direct afectate și dacă oamenii nu pot să-și găsească de lucru în altă parte, presiunea asupra femeilor crește și mai mult. Așadar, vă îndemn să punem accentul pe acest lucru. Sperăm că în, în reuniunea în raporturile din umbră o să putem lămuri acest lucru. Președintele, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină cu privire la acest aviz? Se pare că nu am să dau cuvântul din nou raportoarei. Su, uh... Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să spun următorul lucru. Reprezentanta socialiștilor nu a fost prezentă la prima ședință, de altfel nici astăzi nu este prezentă. Eu nu am uh, legături personale cu dumnea ei. Observațiile noastre în privința concilierii vieții private cu cea profesională. Spuneți aici că ar fi o contradicție, dar uh, Există femei care lucrează în exploatații agricole și care au o sarcină dublă. Această noțiune, am încercat să explic noțiunea antreprenorilor mame mai devreme, dar s-ar părea că n-ați înțeles întru totul ce vreau să spun. E clar că dacă e, uite, e să ne uităm la exploatațiile agricole din nordul până în sudul Europei, s-au făcut foarte multe pentru femei mai ales pentru a le garanta un, o sursă de trai din uh, exploatația lor. Raportul meu poartă titlul Cum poate PAC să îmbunătățească crearea de locuri de muncă în zonele rurale. Ăsta este subiectul. Și eu am rămas în limitele acestui subiect. Cu alte cuvinte, este vorba despre crearea de locuri de muncă și nu încercarea de a negocia o listă de deziderate. Bineînțeles, Uh, m-aș bucura să-mi trimiteți comentariile dumneavoastră și sunt uh, de altfel convinsă că acestea își vor uh, regăsi ecoul în Comisia Agri. Să nu uităm că situația din statele membre este foarte diferită de la o țară la alta și asta eminamente din rațiuni istorice. Și între estul și vestul Europei sunt diferențe foarte mari. Uh, Um, când e vorba despre numărul de uh, proprietare de teren agricol. În vest, uh, numărul acestora se ridică la 50% și acest lucru se explică prin faptul că politicile sociale uh, merg în acest sens precum am spus, explicațiile sunt de natură istorică, dar și uh, se explică prin diferitele politici sociale din țările membre. Vom vedea cum am putea consolida acest punct în, în raport, însă nu ni se pare neapărat esențial. Țin să subliniez faptul că conlucrăm foarte bine cu celelalte grupuri colaborarea este una foarte constructivă și am putut uh, vedea că um, crearea de locuri de muncă pentru femei în zonele rurale este foarte importantă și pentru celelalte grupuri. <clears throat> Sper ca mâine la vot să reușim să uh, obținem majoritate și să avem acest raport constructiv. Mulțumesc! cu os diversos eh, pontos de vista și eh, já agora também. Mulțumesc, doamne raportor, mulțumesc și celor care au intervenit. Um, e, le mulțumim pentru contribuții și de asemenea le mulțumim tuturor celor implicați în această activitate, inclusiv secretariatului uh, acestei comisii. Este clar că opiniile sunt uh, diferite. Acest lucru cred că se va vedea și în uh, rezultatul voturilor de mâine. Bun, acestea fiind spuse, Putem să trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul înregistrat a unei strategii a Uniunii Europene de eliminare și prevenire a decalajului de pensii dintre bărbați și femei. Este vorba de un raport um, unde raportarea este doamna Constance Le Grip. Ce vom face astăzi Bineînțeles, așa cum uh, se întâmplă de obicei, o să o ascultăm pe doamna Alegru, care ne va prezenta documentul de lucru și apoi o să avem o expertă, uh, doamna Ludovici, care ne va prezenta un studiu. Îi dăm domnule Grip uh, cuvântul pentru prima perspectivă asupra documentului. Oh, vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, vă dau o cifră, 38% înseamnă 38 de euro pentru fie, la fiecare sută de euro. Aceasta este cifra care exprimă inegalitatea de uh, pensie între bărbați și femei în Uniunea Europeană la ora actuală. 38%. E vorba despre o distanță uriașă, iar PP-ul a avut în vedere atunci când a propus celorlaltor grupuri din Comisia FAM uh, să um, abordeze această chestiune a um, decalajului de pensii dintre bărbați și femei. Unitatea grupurilor politice reprezentate în comisia noastră este totală, măcar o dată în viață. Deci uh, constatăm cu toții că există o diferență uriașă între <clears throat> pensiile bărbaților și cele ale femeilor. Și apoi, cu toții dorim să ieșim din această situație. Uh, decalajul uh, salarial, cât și decalajul de pensii, reprezintă anomalii din punct de vedere al tratatului, al tratatelor europene. Tratatul din 1957 avea tocmai ca obiectiv eliminarea uh, tuturor decalajelor între bărbați și femei și tuturor discriminărilor. Apoi este vorba și despre o anomalie în ceea ce privește lupta pentru egalitate și echitate între bărbați și femei. Aceste decalaje, atât salariale cât și de pensii, fac să apară un risc suplimentar pentru femei în ceea ce privește vulnerabilitatea acestora și dependența lor economică. Aceste efecte decurg din aceste decalaje, dar ele variază foarte mult în funcție de alcătuirea familiilor lor, de situația lor familială, maritală, dacă sunt uh, căsătorite, divorțate, văduve, câți copii au și așa mai departe. Situația mamelor celibatare se dovedește a fi absolut catastrofală. Permiteți-mi să vă prezint documentul de lucru deocamdată, document pe care l-am redactat cu sprijinul foarte constructiv și util al secretariatului comisiei noastre, secretariat căruia țin să-i mulțumesc. Acest document stabilește deci o serie de fapte, de date și uh, elaborează câteva idei pentru o eventuală strategie a Uniunii Europene pentru a uh, preveni și elimina decalajele uh, de pensii dintre bărbați și femei. Țin însă să precizez că nu e vorba despre vreo luptă intergenerațională, nici de cum, nu. Noi dorim să uh, rezolvăm situația actuală, dar și cea din viitor, uh, prin crearea unui mecanism de prevenire a acestor decalaje. Aș vrea și să limitez oarecum uh, domeniul nostru de studiu. În comisia noastră nu cred că putem uh, veni cu considerațiuni generale în ceea ce privește sistemele de pensii. Mai degrabă e vorba de a ne apleca asupra chestiunilor legate de inegalități și decalaje de pensii între bărbați și femei competența Uniunii Europene este foarte limitată în această privință, țin să vă reamintesc acest lucru. Deci singurele uh, deci dacă dorim să prevenim și să eliminăm aceste decalaje, trebuie să o facem uh, respectând întru totul competențele UE și principiul subsidiarității. Este deci foarte important să reamintesc un punct de maximă importanță pentru noi faptul că organizarea sistemelor de pensii ține de competența exclusivă a statelor membre. Subliniez acest lucru. Însă, iar în texte se regăsește acest lucru, Uniunea Europeană are o competență de sprijin în acest domeniu în uh, baza articolului 153 din TFUE. Deci, iată, ne regăsim în cadrul juridic al tratatului. De ce există astfel de decalaje și de ce trebuie um, e, uh, rezolvate? Ei bine, pentru că acea cifră de 38% despre care am vorbit mai devreme vizează niște studii recente ale Comisiei Europene Comisia a um, calculat această sumă pentru persoanele uh, cu vârsta mai mare de 65 de ani, iar acest 38% este practic o medie europeană. Încă o dată este vorba despre uh, decalajul de pensii. Deci, uh, diferența dintre suma primită Uh, ca pensie de femei înainte de taxare și de bărbați înainte de taxare. Uh, femeile au tendința uh, să facă parte din această categorie de 1,9 ori mai mult decât bărbații. în rândul um, femeilor care provin din um, clasele um, avute, să spun așa, această ponderea este de 0,3 femei la raportate la bărbați. Deci uh, femeile mai sărace sunt mai vulnerabile. Din păcate, aprecierea factorilor reali și ponderea acestora în apariția acestui fenomen de decalaj uh, al pensiilor nu este într-un totul înțeles. Acest decalaj ar putea rezulta din uh, paleta largă a obstacolelor cu care se confruntă femeile de-a lungul întregii vieți. Este vorba despre, uh, printre altele, și de decalajul salarial. Acesta este unul dintre obstacole. Acesta se ridică în Uniunea Europeană la 16%. Evident, există o legătură clară între parcursul profesional al unei persoane, salariul pe care îl prive, primește și uh, nivelul la care îi se va ridica pensia. Însă această legătură între decalajul salarial și decalajul pensiilor nu este clară din punct de vedere statistic. Deci legăturile nu sunt foarte pertinente și probate. În primul rând pentru că în UE sunt uh, date care nu sunt întotdeauna comparabile și apoi și pentru că se observă, empiric vorbind, o diversitate foarte mare de situații în Uniunea Europeană. În unele țări rata acestui decalaj este foarte mare, uh, rata decalajului salarial este foarte mare, dar decalajul pensiilor nu e la fel de mare. În alte țări, rata decalajului pensiilor este mai mare, dar rata decalajului salarial este mai mică. Deci, iată, situațiile sunt foarte diferite de la o țară la alta în Uniunea Europeană. Între cele 28 de state membre. În Statele Unite, diminuarea drastică a decalajelor salariale nu a fost însoțită și de o scădere la fel de drastică a decalajelor pensiilor. Deci, trebuie să mai reflectăm pe această chestiune. Decalajul pensiilor este un fenomen uh, care se explică prin foarte mulți factori. În consecință, este nevoie despre o abordare globală care să poată efectiv să influențeze Uh, factorii de discriminare și asta pe întreg parcursul uh, profesional al femeilor. Deci să influențeze toți factorii care pot avea, care pot influența uh, situația femeilor odată ce ajung la pensie. Această diferență de factori. Factorii pot fi împărțiți în trei mari categorii, să spun așa. În primul rând, persistența unei un, diferențe salariale, și asta nu poate fi pusă la îndoială. Apoi, persistența unei dura, durate efective de muncă, care este inferioară, datorită um, întreruperilor de parcurs profesional, și care întreruperi sunt mai uh, numeroase pentru femei decât pentru bărbați. Apoi, tendința disproporționată ca femeile să lucreze cu uh, normă parțială de muncă decât bărbații. Și ăsta este un, impact, un factor care duce la un impact mai mare asupra nivelului pensiei. În documentul de lucru care v-a fost supus atenției și care e o bază de lucru, eu vă propun mai multe uh, piste de reflexie pentru abordarea europeană de combatere a acestui decalaj al pensiilor între bărbați și femei. Evident, doresc ca această discuție să, se, mm, să fie cât mai deschisă cu putință, tuturor, uh, să, mm, ca toți raportorii din umblă, umbră, toți membrii comisiei noastre, dar și membrii comisiei Ample să se implice și să ne bazăm uh, discuția și pe uh, studiul care va fi, uh, va fi prezentat în curând, studiul Comisiei Europene. Uh, cu alte cuvinte, eu vă propun pentru ca contribuția noastră pentru elaborarea unei strategii europene la nivel european să fie bună, ar trebui în primul rând să identificăm indicatori fiabili pentru a vedea care sunt diferiții factori de inegalitate, apoi să sporim atenția asupra acestei probleme pentru că de foarte multe ori femeile nu sunt la curent cu această situație a decalajului. Și așa, dacă știu la ce să se aștepte, pot uh, anticipa uh, această situație pe parcursul vieților profesionale. Apoi, intensificarea punerii în aplicare a uh, directivelor europene în domeniu, uh, Comisia noastră este foarte atentă de altfel la punerea în aplicare efectivă a directivelor europene care vizează egalitatea de tratament. Pentru PPE este vorba aici despre o miză foarte importantă. O miză care ar permite să, pună, să se pună accentul pe eficacitatea și punerea reală în, aplica, în aplicare a arsenalului legislativ înainte de a uh, Um, avea în vedere noi uh, astfel de manevre, deci legislative. Iată, deci, uh, o serie de elemente pe care trebuie să le avem în vedere în, preven, în, preven, în privința inegalităților uh, pe durata vieții și pe parcursul profesional. De altfel, cred că documentul Comisiei în ceea ce privește concilierea vieții uh, private și profesionale este unul foarte important iar uh, angajamentul strategic al uh, comisarei Iorova este foarte important și constituie o bază de plecare foarte bună. Apoi, trebuie să se dezvolte între statele membre o serie de schimburi de bune practici care să permită remedierea efectelor discriminatorii ale anumitor sisteme de pensii. Iată în mare care ar fi posibilele pixte de reflexie și discuție, stimați colegi, astfel încât să reușim să elaborăm cea mai eficientă și completă strategie cu putință. În fine, care ar fi etapele următoare, permiteți-mi să vă spun. Deci, am avea un prim schimb de opinii pe marginea documentului comisiei, apoi am putea avea un nou schimb de opinii pe baza proiectului de raport uh, după vacanță în 10-11 um, octombrie, când se reunește comisia noastră am putea să ne punem de acord cu raportorii din umbră pentru a stabili o, depunere, o dată pentru depunerea amendamentelor și apoi, în fine, la finele lui noiembrie, pe 29 noiembrie, să avem o nouă reuniune în comisia noastră pentru a examina amendamentele depuse. Astfel, uh, dat fiind și calendarul reunirilor um, raportorilor din umbră, să punem totul la punct pentru vot în comisia noastră pe acest raport undeva la începutul anului viitor, la, deci în ianuarie 2017. Și cu asta am încheiat și vă aștept, aștept cu mare atenție comentariile din partea colegilor și prezentarea studiului comisiei. Vă mulțumesc, domnule președinte. Obrigado. Uh, antes de dar a palavra tanto a, aos colegas, daria a palavra à senhora Manuela Samek Ludovici para... A... Eh, Mulțumesc. O acum cuvântul. Doamna Ludovici, pe care am invitat-o. Thank you very much for inviting. Mulțumesc frumos că m-ați invitat aici să prezint principalele rezultate ale acestui studiu. Este un studiu foarte succint care rezumă cele mai recente schimbări în reformele pensiilor din perspectiva genului și prezintă totodată Estimările făcute în studiile comparative recente privind uh, diferența de plată a pensiilor, diferența în funcție de gen. Uh, este vorba de un studiu comandat de Comisia Europeană lui Badio și alții și apoi am văzut uh, cu mare plăcere că acesta a fost preluat în rapoartele Comisiei Europene ale uh, Comitetului privind protecția socială și în rapoartele referitoare la tendințele în plata pensiilor. Studiul așadar începe să fie abordat și inclus și în rapoartele generale privind tendințele pensiilor, ceea ce este un lucru bun. Sorry. It doesn't work.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 după cum spuneam, această diferență de plata pensiilor în funcție de gen uh, s-a estimat pentru prima dată în 2014 într-un raport al uh, DG Justiție, Comisiei Europene, și uitându-mă acum la raportul general al Comisiei Europene, Comitetului pentru Protecție Socială și așa mai departe, văd în uh, aceste documente ale lor că el s-a folosit și pentru a discuta efectele reformei pensiilor uh, pe gen. Așadar, el începe să fie uh, inclus în uh, rapoartele de genul acesta și adoptarea o să meargă și mai departe. Mai întâi, câteva cuvinte privind uh, reformele recente în domeniul pensiilor. Acestea au fost accelerate, mai ales de tendințele demografice actuale și de îmbătrânirea populației care a pus presiune pentru schimbarea sistemului uh, pensiilor astfel încât să se asigure durabilitatea sistemului de pensii și criza economică și financiară a identificat o serie de probleme în reformele anterioare care trebuiau astfel revizuite. Principalele probleme pe care le-au identificat criza s-au referit în primul rând la riscul privind caracterul cu corespunzător. În ceea ce, se, ce privește redefinirea uh, contribuțiilor și susținerea uh, pilonului de pensii private, odată cu trecerea către un sistem cu mai, multe, uh, mai mulți piloni, astfel încât să se reducă presiunea asupra sistemului public, ei bine, toate acestea au arătat o, o serie de deficiențe mai ales în ceea ce privește faptul că mulți oameni care rămâneau fără locuri de muncă nu aveau acces la sisteme de pensii profesionale și aveau probleme și în uh, a reuși să-și depună economie în sisteme de pensii individuale. Totodată, riscurile asociate, mai ales cu sistemele private erau asumate în mare parte tot de persoanele private. Acest lucru a obligat o serie de țări să își revizuiască sistemele și să reglementeze mai strict, de pildă, sistemele de pensii private și cele de pensii profesionale, astfel încât să încerce să asigure o serie de forme de pensii și pentru lucrători atipici, de exemplu, cu rate de ocupare pe termen scurt sau alte tipuri de contracte, încercând totodată să crească nivelul pensiilor publice. Însă, Această încercare de a îmbunătăți sistemul pensiilor publice uh, au fost uh, minoritare. În schimb, alte țări au încercat să crească și mai mult durabilitatea sistemelor de pensii publice și să uh, crească și durabilitatea acestora. schimbările sistemelor de pensii vor avea efecte foarte importante în ceea ce privește egalitatea de gen și au efecte potențiale foarte mari, dintre care unele au fost anticipate de doamna raportor. Mai ales, principalele aspecte care trebuie analizate cu atenție atunci când vorbim despre efectul sistemelor de pensie asupra genului, se referă la legătura mai strânsă dintre contribuțiile pe durata vieții active și venitul din pensii, pe de o parte, și sistemul cu mai mulți uh, piloni, pe de altă parte. Aici problema este că pentru a avea o pensie bună, oamenii trebuie să aibă cariere active foarte lungi și, de preferat, cariere cu de, viață profesională cu normă întreagă, nu parțială fiindcă pensia pe care o primesc oamenii la bătrânețe reflectă foarte mult câștigurile și contribuția pe care au plătit-o la sistemul de pensii pe durata vieților active. Și, după cum știm cu toții, carierele femeilor sunt mai scurte, ele lucrează de multe ori în um, servicii cu normă parțială și mai ales cele care oferă servicii de asistență, de îngrijire, nu pot să lucreze cu normă întreagă perioade prea lungi. Așadar, în baza acestor schimbări, mai ales uh, persoanele cu venituri mai mici sau persoanele cu întreruperi în viața activă, vor avea mai multe probleme cu veniturile la bătrânețe sau sunt mai predispuși la acest lucru lucru care evident va afecta semnificativ diferențele de gen. Un alt uh, aspect se referă la consolidarea principiilor privind beneficiile și contribuțiile la sistemul de pensii. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că primești pensia pe care ai plătit-o ca și contribuție, iar suma pe care o, vrei să o, plăte, să o primești la bătrânețe, depinde și de durata ta de viață. Și știm că speranța de viață a femeilor este mai mare decât a bărbaților. Prin urmare, conform acestui principiu actuarial, fie femeile plătesc mai mult, fie dacă plătesc la fel ca bărbații sau mai puțin, atunci vor avea drepturi de pensie mai mici la bătrânețe, fiindcă ele vor trăi mai mult decât bărbații. Așadar, aceasta este o altă problemă majoră. Evident, un alt lucru care s-a făcut a fost uh, creșterea vârstei de pensionare și egalizarea vârstei de pensionare între bărbați și femei, ceea ce ar putea să fie un lucru bun în ceea ce privește drepturile de pensie, fiindcă femeile pot contribui o perioadă mai lungă de timp, dar aceasta înseamnă și că ele vor trebui să lucreze mai mult deci toate problemele care se referă la îngrijirea nepoților sau a părinților mai vârstnici rămân deschise. Dacă nu există politici care să-i susțină pe bărbați, să susțină femeile în ceea ce privește serviciile de îngrijire, aceasta va fi o problemă și sigur dacă ne uităm la rata de uh, ocupare a femeilor în vârstă comparativ cu cea a bărbaților în vârstă, ele au o rată de ocupare mai redusă decât a bărbaților, fiindcă de obicei ele se pensionează mai devreme ca să aibă grijă de nepoți sau părinți. Există o serie de măsuri care pot echilibra oarecum aceste efecte negative potențiale uh, ale reformelor recente privind pensiile. Și asta se referă în principal la creditele pentru pensie, credite acordate pentru uh, perioadele de îngrijire, fie că e vorba de concediu de maternitate sau concediu de creștere a copilului sau de îngrijire. Dar reglementarea acestor credite de îngrijire este foarte diferită și cred că aici ar fi foarte util să aveți un schimb de practici și să faceți comparații între țări pentru a vedea unde funcționează cel mai bine această reglementare, astfel încât să se reducă diferențele de gen în ceea ce privește drepturile la pensii. O problemă în acest caz este că aproape toate țările au credite pentru copii, pentru îngrijirea copilului așadar, dar mult mai puține au credite de îngrijire pentru persoanele vârstnice, pentru îngrijirea persoanelor vârstnice. Deci probabil și aici ar trebui să se facă ceva. Un alt lucru este accesul mai limitat al femeilor la scheme de pensii private, individuale și profesionale și probabil și aici trebuie făcut ceva pentru a sprijini accesul femeilor la aceste sisteme și pentru ca aceste sisteme private să fie mai uh, prietenoase cu femeile, pentru că de obicei sistemele de pensii private au uh, tarife diferențiate pe gen, nu asigură credite de îngrijire, nu asigură beneficii de pensii de altă natură. Prin urmare, ar trebui stimulate aceste sisteme private ca să fie să se adreseze mai bine și femeilor. Iar al treilea domeniu care până în prezent a avut un nivel de egalizare foarte bun se referă la pensiile de urmaș. Pentru femeile vârstnice, aceste pensii de urmași sunt un element foarte important al venitului lor. Așadar, acesta este un alt domeniu unde probabil avem nevoie de intervenții. Este un aspect controversat, fiindcă, pe de o parte, asta stimulează femeile să se căsătorească, pentru ca la bătrânețe să poată primi acest beneficiu derivat și, într-un fel, penalizează femeile singure, femeile care nu au un partener. Deci este un fel de transfer al resurselor de la persoanele celibatare la cele care nu sunt celibatare. Deci, De asemenea, dată fiind creșterea uh, numărului celibatarilor, mai ales uh, în rândul tinerilor, dacă ne gândim la viitorii pensionari, trebuie să avem în vedere acest aspect și să-l analizăm în detaliu. Aici nu intră doar pensiile de urmași, ci și cele care țin de uh, Uh, căsătorii destrămate, femeile de, separate sau divorțate și aici trebuie uh, făcută o analiză mai exactă. Vis-a-vis -vis de diferența de plata pensiilor între bărbați și femei, S-a estimat inițial în 2013, aceasta a fost prima uh, estimare în 2013, iar uh, acum dimensiunea este luată în calcul în toate rapoartele. Noi uh, ne-am folosit uh, în raportul nostru de cea um, de datele Digi Justiție din raportul lor privind egalitatea emis în fiecare an. Este important să spunem că această diferență de pensii calculează diferența dintre femeile și bărba, dintre venitul medie din pensii pentru femei și pentru bărbați. Deci se referă doar la persoanele care au dreptul la pensie. Și această estimare este de 40,2% pentru cele 28 de state membre ale Uniunii. Dacă îi luăm în seamă pe toți vârstnicii și pe cei care nu au dreptul la pensie, diferența de la un gen la altul este și mai mare, fiindcă sunt foarte multe femei care nu au pensie, în principiu pentru că nu au lucrat um, atunci când au fost tinere. După cum vedeți, și raportoarea a spus deja, această diferență este mult mai mare decât diferența de plată, um, câștigul pe oră. Și asta deoarece sistemele de pensii pot amplifica diferențele care există pe piața muncii. Deci diferențe de um, locuri de muncă, de câștiguri și așa mai departe. Dacă analizăm diferențele dintr-un stat în altul, un alt lucru important este că există o diferență majoră de la o țară la alta. De la 3,4% în Estonia la peste 40% în Cipru. Deci diferențele sunt foarte mari și ele reflectă atât diferențele naționale, de pe piețele um, forței de muncă. De exemplu, în țările estice, diferențele de gen sunt mult mai mici decât în țările occidentale, în țările vestice. Acest lucru reflectă, de exemplu, diferențele în uh, repartizarea uh, locurilor de muncă cu normă parțială în țările de jos, unde femeile sunt uh, cele mai multe în uh, locuri de muncă parțiale, diferența este foarte mare. În Estonia, sistemul de pensie pentru femeile care ies acum la pensie este foarte generoasă, chiar și pentru femeile care au lucrat foarte puțin ca și timp și au avut venituri foarte mari, foarte mici, îmi cer scuze. Pentru că au un sistem uh, de pensii minime bazate pe reședință. Și uh, trebuie să spun ceva ce am uitat să zic mai devreme. Atunci când vorbim despre diferențe de pensii, este foarte important să facem distinția între situația Uh, vârstnicilor care primesc acum pensii, deci a pensionarilor actuali, afectați în principal de sistemele de pensii an, din trecut și schimbările actuale datorită uh, reducerilor cheltuielilor publice uh, și categoria de viitori pensionari care vor fi foarte afectați de reformele de care vorbeam mai devreme. Însă probabil și ei își vor schimba comportamentul pe piața muncii. Ne așteptăm ca aceste reforme ale pensiilor să crească participarea la piața muncii, participarea femeilor la această piață, fiindcă altfel vor avea pensii mult mai mici decât uh, femeile ieșite la pensie în prezent. Care este problema? Aceste grupuri de femei tinere vor fi dispuse să lucreze mai mult, să lucreze cu normă întreagă și așa mai departe, însă problema este dacă vor putea să o facă. Deci, dacă în statele membre nu există măsuri pe care să le ajute pe femei să lucreze cu normă întreagă pe timp de cel puțin 40 de ani, ca să contribuie 40 de ani la sistemul de pensie, atunci pensia lor la bătrânețe va fi una foarte mică și diferența dintre pensiile lor și cele ale bărbaților cel mai probabil va crește în loc să scadă. Un alt indicator important când vorbim despre diferența de gen la pensii se referă la acoperirea oferite de pensii. Am spus deja că problema în multe țări este că foarte multe femei nu au dreptul la pensie, mai ales în acele țări unde există o așa numită paradigma asigurărilor sociale. Ai dreptul la pensie doar dacă ai lucrat cel puțin un X număr de ani. Și foarte multe femei care nu au această istorie uh, de ocupare sunt uh, refuzate de sistemul de pensie. Și în unele țări, mai ales Malta, Italia, Spania, acestea sunt țări care au diferențe foarte mari în acoperirea oferită de pensii. Dar în majoritatea țărilor europene nu există așa diferențe majore. Deci nu, diferențele dintre acoperirea oferită bărbaților și cea oferită femeilor nu sunt sub, uh, prea mari. În acele țări unde diferențele sunt mari, sigur, diferența de gen, dacă ne uităm la toată populația de peste 65 de ani, nu doar la pensionari, uh, diferența uh, dintre femei și bărbați explodează. De exemplu, în Irlanda și Spania, a, ea ajunge până la 52% sau 49% în Malta. Și acum, uh, ca să închei, care sunt uh, principalii cauzatori ai acestei diferențe de pensii între bărbați și femei? Uh, Păi am văzut deja diferențele de gen pe piața muncii, diferența de gen în uh, locurile de muncă, în orele lucrate, în anii lucrați, diferența în câștiguri și în salarii pe tot parcursul vieții, toate acestea vor fi tot mai importante în uh, la bătrânețe pentru cei care vor ieși la pensie în viitor, mult mai mult decât în trecut. Deci, dacă femeile nu vor lucra la fel ca și bărbații, vor avea pensii mult mai mici decât în trecut, iar diferența de pensii între bărbați și femei va crește și mai mult. Evident, uh, maternitatea și sarcinile de îngrijire sunt foarte importante pentru că ei sunt principalii factori care explică de ce Uh, condițiile de participare și de ocupare a femeilor sunt diferite și, într-adevăr, dacă analizăm uh, diferența de gen pentru femei cu copii sau pentru femeile căsătorite, o să vedem că diferența față de bărbați este mult mai mare și asta crește cu cât uh, au mai mulți copii. Fiindcă dacă au mai mulți copii, atunci ele vor fi cu atât mai puțin dispuse uh, să aibă o carieră pe termen lung dacă nu există dispoziții speciale în acest sens. Și toate acestea amplifică sau reduc efectele care influențează pensiile femeilor de asemenea legătura cu contribuțiile pe tot parcursul vieții active, uh, creditele pentru îngrijire acordate în unele țări, acești factori care contribuie la pensie reduc uh, diferența de pensie între bărbați și femei în unele țări. În alte țări, unde reglementările nu sunt clare, aceste diferențe sunt mult mai mari. Care sunt efectele în ceea ce privește riscurile pentru sărăcie? Aici vedeți riscul uh, ratei sărăciei pentru pensionari, deci nu pentru toată populația, ci pentru pensionari. Deci, într-un sens, acestea sunt femei cu pensii care se descurcă mai bine decât cele care nu au nici pensie, dar, din nou, și aici există o diferență de gen. Pentru că, de obicei, după cum spuneam mai devreme, femeile au acces la pensii minime și în multe țări o pensie minimă este sub venitul necesar, sub limita sărăciei. Poverty risks. So to conclude, uh, uh, well... Ca să închei, trebuie să mai spun că am mai făcut și un sondaj uh, privire la ce s-a făcut în um, Europa, în anumite state membre, când vine vorba de încurajarea unei egalități în reducerea acestui decalaj în pensiilor. Asta mai ales um, examinând semestrul um, european, care reprezintă un ciclu de coordonare a politicilor foarte important, cu recomandări specifice fiecare, fiecare țări. Și, de exemplu, în recomandările acestea, între 2012 și 2015, pensiile uh, erau menționate în aproape 10% dintre recomandările specifice țărilor. Dar nu s-a acordat niciodată o atenție deosebită chestiunilor de egalitate între sexe când a fost vorba de pensii. Și de asemenea puțină atenție a fost acordată nevoii de a sprijini ocupării, încadrării în, în câmpul muncii a femeilor pentru a permite ca veniturile lor să reducă decalajul între pensii. Deci, foarte puține, puțină atenție acordată acestor uh, uh, lucruri. De asemenea, nu s-a um, stabilit niciun uh, indicator în acest sens în uh, tabela de marcaj, în acest tabel scoreboard poate încă un lucru discutat în Parlament, în Comisie, și anume să se introducă un indicator de genul celor care au fost uh, folosiți pentru supravegherea macroeconomică. Pentru că indicatorii aceștia din scoreboard sunt foarte importanți, pentru că atunci toate procesele semestrului european, coordonării de politici, și legate de recomandările specifice țărilor, va, vor trebui să ia în considerare aceste chestiuni, acest, acești indicatori. De asemenea, propunerile de reforme vor trebui să ia în, în um, considerare acești indicatori. Ca să închei, În primul rând, trebuie să se sprijine femeile din câmpul muncii. Altfel nu vor avea prezența lor, pentru că altfel nu vor avea pensii satisfăcătoare. De asemenea, trebuie să concepem sistemele de pensii în așa fel încât să țină cont de faptul că femeile chiar au mm, responsabilități legate de îngrijirea altor persoane și că uneori acestea uh, le uh, ocupă mm, întreg timpul. Deci, trebuie să se consolideze pensiile mm, universale, de asemenea sprijinul accesului persoanelor la, pen, la pensiile suplimentare și îmbunătățirea regulamentului, reglementării acestor programe astfel încât acestea să fie mai favorabile femeilor. De asemenea, ar trebui să țină cont de credite pentru îngrijiri, care să fie extinse și pentru bărbați, nu doar pentru femei, astfel încât să se reducă discriminările de gen pe piața muncii și stereotipurile de gen și încă un aspect important. A, aceste indicații nu se aplică doar femeilor, ci tuturor. Pentru că odată cu creșterea speranței de viață, se așteaptă că oamenii să rămână în câmpul muncii mai multă vreme, însă nu se știe sigur că oamenii vor putea să rămână în continuu pe piața muncii. Și atunci trebuie să avem o abordare bazată pe cursul vieții, când gândim pensiile. Să ne gândim că oamenii mai au perioade de muncă, perioade de îngrijire, perioade de formare, perioade um, în afara pieții muncii, pentru că există crize mereu și sistemul de pensii, dacă vrem să ne gândim uh, la um, caracterul adecvat, nu doar uh, sustenabil, trebuie să ne gândim că oamenii mai au și perioade în afara pieții muncii. Deci trebuie ca sistemul de pensii să acopere și aceste situații. Un alt uh, lucru important, asta ca să închei, pentru că deja v-am răbit prea mult timp, este să ne gândim, desigur, la măsuri care să sprijine femeile și prezența pe piața muncii, de asemenea și alte tipuri de sprijin, cum ar fi um, uh, servicii de îngrijire, astfel încât uh, responsabilitățile lor de îngrijire să fie um, întrunite cum trebuie și de asemenea să se gândească măsuri pentru reducerea decalajelor la nivelul pensiilor, cum s-a mai spus, uh, statistici mai dezagregate pe acest subiect, inclusiv decalajul între sexe, la capitolul pensii prin indicatori în cadrul semestrului european și de asemenea să se facă o evaluare ex ante a efectelor potențiale ale reformelor uh, în domeniul pensiilor dintr-o perspectivă a genului și cred că aici uh, instituțiile europene, îndeoseb Parlamentul European, pot să contribuie în acest sens. Vă mulțumesc foarte mult! Obrigado senhora Lodovici, por esta apresentação Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare atât de cuprinzătoare, exhaustivă chiar pe acest subiect. Continuăm acum cu dezbaterea noastră. O să intervine cu precădere raportorii din uh, umbră. În primul rând, um, aș vrea să vă mulțumesc pentru acest raport uh, care este un uh, punct de plecare foarte bun. Trebuie să începem cu modul în care se plătesc impozitele și cum se plătesc pensiile. Pentru că în ambele situații, de fapt, nu e nicio legătură cu adevăratele prestații. Există norme speciale pentru cei care câștigă mai mult când e vorba de impozite, dar când e vorba cu pensii, nu e adevărat că cei care muncesc cel mai din greu și cel mai mult timp primesc mai mult uh, la capitolul pensii. Deci cred că sistemul nu furnizează ceea ce ar trebui să furnizeze. Dacă pensiile chiar ar fi o recompensă, atunci uh, s-ar presupune că femeile uh, ar um, primi mai puțin pentru că se descurcă mai rău. Deci chiar uh, nu e vorba de nicio legătură uh, cu performanța și cu contribuțiile. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim la faptul că pensiile nu reflectă decât o parte a ceea ce fac femeile. Practic, ce fac ca să își câștige existența. Nu se reflectă deloc modul um, în care ele contribuie la creșterea copiilor, în um, comunități, în îngrijirea altor persoane. Deci, pensiile chiar uh, nu reflectă um, um, niște activități, o muncă foarte importantă care chiar este prestată. Deci trebuie să avem o abordare cumva de provocare. Femeile sunt implicate în tot felul de alte activități. Cresc copii, au grijă de bătrâni și ca urmare fac mai puțin um, pe parte de um, activitate care, prin care se și existența. Și e clar că de aceea Uh, au uh, o situație economică mai proastă, pentru că munca neremunerată nu este recunoscută așa cum trebuie la capitolul pensii. Și e un lucru pe care trebuie să-l, înce- să înțelegem. Pensiile nu sunt uh, corecte, nu sunt echitabile, există un decalaj care persistă, se se menține pentru că există încă o diferență între munca remunerată și cea neremunerată. Și atâta vreme cât uh, cea uh, neremunerată este în mare parte acoperită de femei, atunci această uh, diferență rămâne. Chiar apreciez foarte mult că ați menționat o serie de astfel de subiecte aici. Sigur că vrem să Um, vedem mai bine reflectate um, răspunderile femeilor cu privire la creșterea copiilor. Nu putem să diminuăm acest decalaj decât dacă ne asigurăm că munca neremunerată este împărțită mai echitabil. Cred că toate părțile sunt de acord că pe parcursul vieții lor femeile trebuie să poată să și trăiască um, prin venitul pe care îl obțin, prin pensia pe care o obțin. Trebuie să câștige o, un venit decent, o pensie decentă. Este o chestiune extrem de complexă. Nu există niciun fel de măsură universală. Asta reiese foarte clar uh, și uh, domnul raportor a spus uh, acest lucru. Trebuie să vă uitați la nivelul de perioadă de contribuție, discriminările de pe piața muncii, activitatea cu urmă parțială, faptul că mamele nu lucrează în anumite perioade din viața lor. Sunt atât de multe fațete de luat în considerare aici, cum putem noi, ca instituție europeană, să putem uh, să ajutăm statele membre în acest sens. Trebuie să fim cinstiți. Dacă statele membre nu promovează o împărțire mai corectă a, răspuns- a responsabilităților între bărbați și femei, dacă statele membre nu vin cu niște sisteme corecte de impozitare, nu o să mergem mai departe. Dacă ne uităm la exemplul Germaniei, dacă există un singur um, um om angajat într-o familie, acesta beneficiază de anumite reduceri fiscale, că dacă ambii muncesc, acesta nu mai beneficiază. Deci chiar trebuie să existe o împărțire corectă a răspunderilor. În Germania e foarte clar că sistemul care este um, promovat, e sprijinit în Germania, chiar duce la astfel de decalaj, ba chiar îl crește, ceea ce uh, înseamnă că trebuie să schimbăm sistemul. De asemenea, trebuie să ne uităm și la pensiile de urmași pentru văduve și la creditele pentru îngrijiri, dar acestea nu pot să fie decât niște soluții temporare pe termen lung. De fapt, ne trebuie o, o examinare a măsurilor fiscale care uh, afectează persoanele, astfel încât toată lumea să poată să economisească um, pentru pensii, astfel încât acestea să le acopere nevoile. Acest lucru nu se poate face decât dacă facem o reconciliere între viața profesională și cea personală și de fapt, aceasta um, trebuie să uh, fie um, aplicabilă și bărbaților. Și încă un lucru pe care vreau să-l mai menționez. Uh, decalaje la nivel fiscal și de venituri, de fapt, sunt legate și de faptul că sistemele nu recunosc uh, niște contribuții concrete, ceea ce trebuie să se schimbe. Mulțumesc. Acum, domnul Andrege. Arne Gheriche. vorbim despre nevoia unei strategii a Uniunii Europene pentru a reduce acest decalaj la nivelul pensiilor între bărbați și femei. Trebuie să recunoaștem că aceste decalaje la capitolul remunerație sau pensii nu apar din senin. Nu pentru că angajatorii sunt răi și plătesc uh, femeile mai puțin, așa cum uh, pretind anumiți colegi um, de stânga unul dintre motivele pentru acest decalaj este faptul că femeile sunt mame și mamele chiar sunt puse într-o poziție defavorizată, stau mai mult timp acasă față de bărbați, așa că muncesc mai puțin, um, unor lucrează cu nouă parțială și uneori chiar pot să iasă complet de pe piața muncii după al treilea sau al patrulea copil. De fapt, pe asta trebuie să ne concentrăm, pe partea de diferență între bărbați și femei în familie. Trebuie să înțelegem că um, uh, să fii părinte înseamnă să aduci o contribuție societății. Este, de fapt, sabia lui Damocles uh, pe care o vedem asupra societății. Partidul meu consideră că, de fapt, esența problemei este faptul că răspunderile parentale trebuie să fie remunerate trebuie să fie recompensate printr-o remunerație, pentru că există o diferență între cei care au și cei care nu au copii. Lucru care nu cred că este bine recunoscut, cel puțin nu în acest um, uh, raport. Există um, multe alte diferențe. Dacă vă uitați între, um, la diferențele dintre femeile care au copii și cele care nu au copil, copii, este um, așadar um, indicat să ne uităm la un fel de remunerație pentru părinți, asemănătoarea unei pensii. Dacă acest lucru s-ar face, atunci s-ar asigura că părinții ar fi recompensați așa cum se cuvine și acest lucru ar rezolva și problema decalajului um, între bărbați și femei la capitolul pensii. Dacă părinții ar fi plătiți când uh, nu muncesc, acest lucru cred că ar acoperi și decalajul în pensii. Cred că acest lucru trebuie menționat cât se poate de sus și tare, deși până la urmă e vorba de competențele statelor membre. Mulțumesc. Doamna Birele nu este. Așa că nu mai sunt președinte și intru în uh, pantofii raportorului din umbră pentru GUE. Vreau să vă spun o serie de uh, subiecte. Acest uh, raport este esențial pentru că tratează aceste discriminări care afectează femeile și care sunt uh, pur și simplu uh, strigătoare la cer. Cauzele le vedem aici. Este vorba de încă o discriminare care afectează femeile din motive pentru vis-a-vis -vis de femeile, nu doar cele care sunt mame, dar și cele care vor să devină mame. Acest lucru apare în, sub formă de discriminare um, în câmpul muncii, discriminare la nivelul salariilor. Trebuie să recunoaștem că, de fapt, nivelul de discriminare este mult mai mare decât în rândul bărbaților. Pe lângă stigmatul social, pe lângă mm, stereotipurile care apar în relațiile laborale, relațiile de muncă, mai apar și um, acești factori în plus. Uh, femeia este practic de două ori penalizată. Acum, dacă ne uităm la mecanismul, la uh, sistemul de pensii, mie mi se pare că este jignitor, să se spună chiar uh, în contextul rezultatelor unui studiu, să se spună că o femeie, ca să aibă același nivel de pensie trebuie să lucreze, să lucreze mai mulți ani decât un bărbat uh, pentru a se bucura de aceeași pensie. Este jignitor, este o ofensă, pentru că asta înseamnă că nu îi se recunosc um, contribuție. E clar că mecanismul pensiilor nu este bine conceput acest lucru reiese foarte clar. Știu foarte bine cum stau lucrurile în țara mea, Portugalia, unde vă pot spune că banii pe care îi alocăm noi pentru pensii nu stau pur și simplu într-un seif undeva și ne așteaptă acolo ca să ieșim la pensie. Nu, noi plătim acum pensiile uh, celor care deja sunt pensionari în prezent. Și pensia pe care o să o avem noi peste câțiva ani va fi plătită de cei care vor lucra în viitor și de, va depinde de condițiile de muncă ale acestora. De aceea, nu putem să nu uh, vedem legătura între aceste, aceste probleme în sistemul de pensii și politicile de austeritate aplicate în Europeană. Apoi, mai există această logică de privatizare a sistemelor de pensii se încearcă compensarea diferențelor uh, salariale, dacă ar exista un sistem de contribuții pentru pensii care să fie um, progresiv, cei care câștigă mai mult, contribuie mai mult, cei care mai puțin, evident, mai puțin. Nu am să mă întind prea mult, dar vreau să vă spun că trebuie să trecem peste aceste inegalități. Vorbim despre principiile ideologice la care se referea și un antevorbitor, dar pentru acest lucru e nevoie să luptăm împotriva locurilor de muncă precare. De asemenea, trebuie să um, promovăm negocierile colective ca un mecanism fundamental pentru a încheia odată cu aceste inegalități sociale și de gen Trebuie așadar să se facă o evaluare a salariilor prin aplicarea acestui principiu pentru muncă uh, egală, remunerație egală. Apoi, trebuie să legăm de asemenea și de subiectele legate de uh, concediile de concediile parentale, de maternitate sau de paternitate, care să fie să acopere veniturile 100% pentru a nu se mai uh, crea aceste diferențe. De asemenea, trebuie să spun că este regretabil că Comisia a renunțat la directiva privind uh, concediul de maternitate. Trebuie să vină din nou cu o propunere ambițioasă. De asemenea, Trebuie să vedem ce poate um, face statul în, um, prin oferta de servicii sociale, medicale și mai departe, care este esențiale pentru o familie ca, ca să poată să depășească greutățile pe care le-ați menționat și dumneavoastră anterior. Este vorba de um, chestiuni care li se impun femeilor, care de multe ori trebuie să se uh, mai ocupe și de copii, pe lângă faptul că se confruntă cu toate aceste probleme. Acum, am terminat cu uh, intervenția mea și voi da cuvântul următorilor uh, deputați. Tania, care este raportare la Comisia um, pentru Ocupare. Mulțumesc! Eu vreau să intervin pentru că sunt raportoare la Comisia pentru Ocupare. Cred că suntem cu toți de acord că inegalitățile economice între femei și bărbați, cauzate de mai mulți factori, printre care mm, și asta are un impact asupra pensiilor. Diferența mm, între bărbați și femei existentă în acest moment în European în, la capitolul pensii, deși este diferită la un stat la altul, se încadrează la o medie de 38%. S-a recunoscut deja accesul la drepturile de uh, Uh, prestații sociale și avem articolul 34 și 23 în Cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și în plus avem articolul 3 din tratatul um, privind Uniunea Europeană uh, prin care Uniunea Europeană ar trebui să lupte împotriva discriminării și va sprijini protecția socială și egalitatea între bărbați și femei. Așadar, deși uh, conceperea sistemelor uh, publice mm, naționale de pensii este o competență națională, Uniunea Europeană are totuși aceste obiective și trebuie să aibă uh, ca, ca obiectiv și realizarea protecției sociale adecvate, așa cum se spune și în articolul 51 din TFUE. În acest sens, trebuie să uh, sprijine și să completeze activitatea statelor membre, mai ales când e vorba de îndeplinirea, de respectarea acestor drepturi fundamentale. Însă, linia pe care urmează Uniunea în ultimii ani uh, s-a îndepărtat de acest uh, obiectiv și trebuie să recomandăm pentru că s-a recomandat un sistem de pensii prin care să se reducă pensiile și s-a încurajat sistemul de pensii private, așa cum am ascultat și în alte comentarii. Considerăm că mm, accentul se pune greșit mm, pe partea de durabilitate de fiecare dată când uh, s-au uh, făcut reduceri ca urmare a recomandărilor pentru fiecare țară în parte, afectează în mod deosebit uh, femeile și um, în același fel există o legătură între pensii și viața de muncă, fiecare um, reformă prin care se creează condiții de muncă mai precare, conform principiilor um, marcate în recomandările acestea pe țară, duc la un efect uh, negativ acumulat. Nu știu dacă doamna invitat ne poate răspunde, nu știu dacă am înțeles bine ce a spus Marie, că um, faptul că um, se crește vârsta de uh, pensionare favorizează femeile, dar uh, în sistemul spaniol această creștere a vârstei de pensionare, de fapt, uh, um, se referă la accesul la pensie în momentul uh, de față pentru a ajunge la pensie, pentru a obține pensia maximă, uh, ar fi nevoie să se muncească eh, de la 26 eh, de ani și jumătate cu normă întreagă, fără niciun fel de eh, pauză, ceea ce este absolut imposibil în ziua de astăzi, în condițiile de muncă de astăzi. Deci eu cred că, din contră, chiar reduce posibilitatea de acces la pensii și încă la unele de calitate. Aș mai vrea să mai menționez faptul că pensia este legată de viața de laborală, viața profesională a femeilor și a discriminarea din aceasta deva, deja duce uh, mai departe la diferențe între nivelul pensiilor între bărbați și femei. Există um, um de exemplu, plafonul de sticlă, segregarea profesională verticală și um, orizontală și alte tipuri de discriminare, așa numite indirecte, care nu, se, nu sunt corectate așa cum trebuie prin um, negocierile colective care pedepsesc femeile prin um, clauze care sunt legate de disponibilitate. Când există această sarcină dublă um, pentru femei, uh, îngrijirile de care se ocupă mai ales uh, când vine vorba de uh, Mm, îngrijirile de copii, de persoane în vârstă și dependente, toate acestea accentuează și mai mult aceste diferențe. Asta face că, deși că, că lucrează mai multe uh, femei cu normă mm, parțială și va chiar mult mai multe ies din uh, câmpul um, um, muncii. Ceea ce face uh, ca în anumite state, ca Spania, um, sistemul de pensii să ducă la o feminizare a, precariz- a precarității și a sărăciei uh, și pune probleme în calea uh, unei vieți demne și independente. De aceea vom veni cu o serie de propuneri în, pentru avizul nostru. Printre acestea, să se sporească Um, contribuțiile la sistemele de pensie, adică să le consolideze acestea, să se um, elimine um, acele scutiri pentru veniturile cele mai înalte și să se stabilească un sistem de cotizări de progresive, în loc uh, să se tot scadă uh, nivelul prestațiilor. Apoi trebuie să se recunoască mecanisme pentru de recunoașterea perioadelor de îngrijire pentru copii, pentru persoane în vârstă și să se încurajeze ca bărbații să-și asume și ei aceste sarcini. Și apoi, când e vorba de persoane care se ocupă uh, Uh, de persoane dependente, uh, să îngrijirile să fie considerate ca timp uh, de muncă complet și apoi persoanele care au trebuit să se ocupe de persoane dependente până la urmă să beneficieze de pensii mai mari și apoi să crească pensiile necontributive și să crească nivelul acestor pensii. Mulțumesc și scuze că m-am lungit de mult. Mulțumim, Tania. Dau acum cuvântul doamnei Corlasca. Dziękuję bardzo. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate trebuie să spun că mă bucură foarte mult că abordăm acest subiect al decalajelor între bărbați și femei, deci țin să o felicit pe doamna lui Grip și să-i mulțumesc de, pentru faptul de a fi lansat acest subiect. În raportul său apar toate uh, detaliile acestei chestiuni. Am o întrebare pentru comisie decalajul de pensii ar trebui introdus ca un indicator și la semestrul european. Ar trebui să înlocuiască uh, decalajul salarial pentru că e vorba practic de ce vine după o întreagă viață de muncă și reflectă mult mai bine toate inegalitățile la care sunt supuse femeile. Decalajul salarial a fost descris în lung și în lat însă este mai puțin precis. Eu cred că decalajul de pensii este un, uh, un indicator mult mai precis. Unul, unul dintre motivele principale pentru care apare acest decalaj al pensiilor este uh, participarea diferită la piața muncii. În câmpul muncii, femeile lucrează mai puțin, uh, mai puțini ani, de multe ori ia o pauză de la viața profesională pentru a se ocupa de familie, de copii. Apoi să nu uităm și segregarea sexuală care face ca femeile să um, lucreze mai degrabă în sectoare mai prost plătite. Uh, iar decalajul salarial nu este decât unul dintre factori. Diferențele dintre bărbați și femei în câmpul muncii sunt foarte multe și mm, de, mm, foarte însemnate. Faptul că de multe ori femeile trebuie să se ocupe de femei sau de vârstnici uh, rămâne una dintre cauzele principale ale acestui fenomen și trebuie neapărat luată în seamă. Una dintre soluțiile pentru această problemă este de a permite femeilor o, un plus de flexibilitate în câmpul muncii. Deci propunerea comisarei Iorova pentru o mai mare implicare a femeilor pe piața muncii ar permite uh, găsirea acestui echilibru. Haideți să le permitem femeilor să-și câștige pensia Diferența este că de multe ori femeile nu ajung să fie plătite la pensie. Uh, nu doar pentru că sunt plătite mai puțin pe oră. Asta e doar așa, o bucățică dintr-un puzzle uriaș. Trebuie să facem ce se poate pentru a le asigura femeilor o pensie. Cu alte cuvinte, vorbim aici despre creșe, despre școli, despre îngrijiri de sănătate – servicii publice care să le permită femeilor un plus de flexibilitate pe piața muncii. O altă problemă este uh, faptul că uh, munca acasă, sarcinile melajere nu sunt, uh, nu sunt plătite și aproape că nici recunoscute. Ar trebui să se găsească un echilibru uh, între modul în care se implică ambele sexe în această muncă acasă, în folosul familiei. Femeile lucrează cam 10 ore mai mult pe săptămână decât bărbații și nu sunt niciodată plătite pentru aceste ore în plus prestate. Dacă vorbim despre familii cu 5-6 copii, Uh, atunci e clar că femeia nu mai poate să aibă și o activitate profesională și trebuie să se ocupe doar de copii și într-adevăr ar trebui să luăm în calcul o, un sistem de plată pentru îngrijirea copiilor. În fine, permiteți-mi să spun câteva cuvinte despre compensarea um, acestor cheltuieli pentru îngrijirea copiilor prin um, sume de la buget. Nu trebuie însă să extindem perioada acestor contribuții, pentru că acest sistem, de fapt, le exclude pe femei de pe piața muncii și nu face decât să uh, adâncească acele motive care au dus inițial la decalaj și care le împiedică pe femei să ajungă la o adevărată egalitate. Mulțumesc, doamna Petir. Vă mulțumesc. Țin să-i mulțumesc doamnei Le Grif pentru această inițiativă. Cred că este o inițiativă de foarte mare însemnătate și un uh, subiect foarte la ordinea zilei. Un, multe dintre sugestiile de astăzi sunt importante, însă ar trebui să ne ocupăm și de rata minimă, de suma minimă a pensiilor uh, la nivel național. Știu că competențele europene sunt foarte reduse în acest domeniu. Este vorba despre o chestiune mm, care face obiectul competențelor naționale. Eu am studiat pensiile minime și trebuie să vă spun că acestea nu sunt reglementate în toate statele membre. În unele state membre, bărbații și femeile, în funcție de circumstanțele diferite și contribuțiile diferite pe care le-au plătit, uh, ajung câteodată în pragul sărăciei, la mm, uh, pensie. În uh, Croația se întâmplă adesea ca pensionarii să primească sume care să-i placeze sub pragul de sărăcie și din păcate această situație nu este nu se rezumă la Croația, ci la multe țări din estul Europei. Deci v-aș ruga, gândiți-vă la eventualitatea de a introduce conceptul pensiei minime. Pentru că nu trebuie să ne, ca aceasta să fie sub pragul sărăciei conform Eurostat. Apoi, să nu uităm că femeile din uh, sectorul agricol, din uh, zonele rurale, nu au acces la pensie de multe ori, mai ales dacă au lucrat toată viața în exploatația agricolă a familiei. Și asta se întâmplă foarte des în zonele rurale. E vorba practic despre un grup aparte care trebuie um, considerat ca atare. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau, cuvânt, uh, vă dau cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să subliniez faptul că analizele prezentate de doamna Samec uh, merg mână în mână și cu analiza comisiei și anume starea pensiilor uh, reflectă practic decalajele de pe uh, piața muncii atât în ceea ce privește durata muncii cât și sumele percepute. În consecință, orice fel de reflexie pe marginea mijloacelor de prevenire a acestor decalaje uh, salariale ar trebui să se înscrie în contextul uh, reflexiilor la nivel european în ceea ce privește venitul pentru vârstnici, veniturile pentru vârstnici, precum și în ceea ce privește politicile de combatere a decalajelor pe piața muncii. Vorbim practic despre instrumente legislative. Există directiva privind egalitatea de tratament pe piața muncii, există directive vizând accesul la servicii um, relevante pentru, sector, pentru pilonul 3, cel al serviciilor, precum și în ceea ce privește securitatea socială. În concluzie, permiteți-mi să precizez că Eh, decalajele salariale reprezintă o prioritate pentru Comisie, atât în ceea ce privește cooperarea în domeniul protecției sociale, precum și în cadrul politicii care să vizeze egalitatea de tratament între bărbați și femei. Practic este cea de-a doua prioritate a angajamentului nostru strategic și așteptăm cu mare, mare uh, interes raportul dumneavoastră. Uh, îi voi da cuvântul uh, colegului meu de la DG Ocupare. Yeah, just uh, one word. I'm, uh, I come from uh, social policy, from that perspective. Mulțumesc. Doar câteva cuvinte vreau să zic. Susținem întru totul, după cum a spus Luzi, analiza făcută și așteptăm cu nerăbdare sugestiile din raport. Încă o dată, susținem cu totul analiza privind cauzele decalajului, dar mai există un lucru care nu, pe care nu l-a adus nimeni pe discu- în discuție. Ne îngrijorăm cu toții despre riscul sărăciei, mai mult despre decât despre egalitate. Dar ce am observat noi este doar că femeile trăiesc mai mult decât bărbații, ci trăiesc și mult mai mult cu dizabilități sau afecțiuni medicale, ceea ce este important. Pentru că înseamnă că sfârșitul vieții, când ai o mulțime de cheltuieli, mă refer la cheltuielile de sănătate și îngrijirea pe termen lung, să ai atunci o pensie mică poate fi un lucru care să te disabiliteze și mai mult. Iar situațiile diferă foarte mult de la un stat la altul, nu, mai ales în ceea ce privește îngrijirea pe termen lung și este un lucru care ne interesează în clar. Nu facem doar estimări, ci facem și diferențe între decalajul de salarii și decalajul de pensii ca atare. Nu avem instrumente de genul acesta uh, privind uh, probabilitatea ca femeile să cheltuie mai mult uh, pentru îngrijirea sănătății. Nu vă pot promite că vom aborda acest subiect în următorul raport. Nu știu sigur dacă o vom face, dar cu siguranță vom lucra la decalajul pensiilor și vom susține atât politicile noastre cât și pe ale dumneavoastră. Asta este tot. Mulțumesc. Obrigado. Uh, nós estamos como uh, estamos em cima do, do tempo, como todos podem, podem ver. Uh, tivemos mais tempo também para a discussão. Ei bine, am cam rămas fără timp. Discuția noastră a durat cam mult uh, și colegul nostru a sosit și el târziu pentru că i-a întârziat avionul. Așa că propun să trecem următorul punct de pe ordinea de zi, să-l amânăm pe mâine ca să avem mai mult timp. O să-i dau doam- uh, doamnei lui Grip, uh, raportoarea, câteva cuvinte ca să încheie. Și dacă mai are cineva întrebări pentru doamna Rodovici, atunci pot, puteți să le adresați secretariatului, iar dumnei vă va răspunde în scris, fiindcă efectiv nu mai avem timp. Doamna Le Grip. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am pretenția să închei, să concluzionez pe marginea unei dezbatere atât de interesante. Cred că discuțiile din această dupămasă au arătat cât de complex este acest subiect. Uh, foarte incitant cu um, interferențe cu numeroase domenii, domenii de politici și care ține seama și de evoluțiile demografice de, ale continentului nostru. Într-adevăr, complexitatea subiectului se vede cu atât mai bine acum, mai ales uh, datorită prezentării foarte uh, precise a studiului. O să încercăm încă o dată să rămânem în cadrul competențelor comisiei noastre, în cadrul competențelor europene. Am auzit abordări variate ale um, vorbitorilor, ale raportorilor din umbră, cărora le mulțumesc pentru implicarea foarte intensă și ale celorlalte grupuri politice. Nu am pretenția să răspund tuturor astăzi, dar o să încercăm să găsim o coerență a contribuțiilor noastre. Însă, încă o dată, este vorba despre un subiect care poate nu a primit până acum uh, atenția meritată în lucrările acestui Parlament și ne dăm seama despre bogăția analizelor și a propunerilor făcute. Deci, uh, nu spun asta da doar uh, de dragul de a o spune. O să-mi facă mare plăcere să lucrăm împreună pentru a da un sens și un context, un conținut uh, acestor eforturi pentru a merge mai departe către Comisie și statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Înseamnă că o să avem o dezbatere foarte intensă și multe contribuții, cu siguranță, astfel încât să ajungem la compromisuri. Bun, atunci suspendăm ședința de astăzi. Mulțumesc mult tuturor. De asemenea, mulțumesc uh, interpreților. Mulțumim pentru timpul acordat în plus.